Uniunea Europeană acum face ceva. Sute de mii de solicitanți de azil sunt deja pe teritoriul Uniunii Europene și trebuie să le manifestăm solidaritate, trebuie să le oferim îngrijiri de sănătate, să se ia măsuri în acest sens pentru ei, dar N-am văzut ca Uniunea Europeană să trimită bani uh, în, de-a lungul uh, decenilor care au trecut uh, pentru a combate alte pandemii, alte epidemii din jurul lumii de malarie sau de altele. Acum se trimit bani țărilor care se luptă cu COVID-19 până în sudul Africii, în condițiile în care Spania, Italia, Franța se confruntă cu probleme uriașe cu acest virus și care țările acestea, deși, deși se întâmplă așa, țările acestea primesc doar firimituri, doar bani foarte puțini. Vorbim despre măsuri umanitare pentru întreaga lume, dar la noi acasă, atunci când Uniunea Europeană este ea însăși amenințată, eșuăm, nu facem nimic. Să ne regândim un pic prioritățile. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Deman. Are cuvântul domnul Van Overveld, un minut și jumătate. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, evident, mai întâi vreau să aduc un omagiu celor care au murit de pe urma virusului și familiilor lor, tuturor celor care lucrează în sistemele de îngrijire de sănătate, pentru toate eforturile pe care le fac ei în lupta cu pandemia zi de zi. Și întrebarea este dacă nu cumva ce va urma, criza economică nu va fi chiar mai gravă decât criza pandemiei ca atare. Toate statele membre aș putea spune că se adună la oaltă acum pentru a crea condițiile potrivite pentru o recuperare economică pe viitor. Însă, ca să ai cele mai bune condiții pentru a face acest lucru, mai întâi trebuie să analizezi cum stă situația cu uh, sistemele de sănătate, care sunt precondițiile necesare pentru a menține locurile de muncă și așa mai departe. Și uh, asta trebuie să fie analizat în momentul în care discutăm diferitele pachete și diferitele strategii. Avem nevoie de o perioadă de tranziție, avem nevoie de investiții masive în competitivitate, în cercetare. Acestea nu pot fi uitate în momentul în care vom pune la punct strategia de redresare economică. Eurogrupul, evident, trebuie să fie susținut și avem nevoie de o intervenție puternică la nivel instituțional din partea uh, diferitelor bănci europene de investiții și așa mai departe. Așa că, dragi colegi, cer solidaritate. Solidaritate din partea tuturor. Avem nevoie de o distribuire a fondurilor acolo unde e nevoie de ele într-adevăr. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul pentru un minut doamna Daly. Bineînțeles că Uniunea Europeană nu a generat virusul, însă a insista în ambițiile neoliberalismului ne-au agravat situația lăsând lucrătorii noștri expuși fără echipamente de protecție suficient, suminând și împiedicând Centrul European de Control și Prevenire a Bolilor de a-și face activitatea. Pentru a răspunde așadar la această criză cu o întrerupere temporară acestor uh, reguli, nu va fi de ajuns. E patetic, e exact opusul solidarității. Un fond insuficient de 500 de miliarde cu condiții stricte, să fim uh, realiști și a cărui factură va trebui să o plătească, vor trebui să o plătească cetățenii ulterior. Avem nevoie de schimbări radicale, avem nevoie de mutualizarea datoriilor, avem nevoie de dobânzi zero, avem de, nevoie de reducerea cheltuielilor militare, așa că cel mai bine ar fi uh, să nu mai uh, vorbim vorbe goale. De, dacă suntem uh, serioși în ceea ce privește solidaritatea, de ce nu am deplasat solicitanții de azil de pe insulele Elene? De ce nu ne-am ocupat de Orban? Nu chinezii suminează unitatea uh, Uniunii Europene, ci noi înșine. Vă mulțumesc, doamnă Daly. Are cuvântul pentru două minute, domnul Caspari. Chiar dacă s-ar fi putut face mai mult, mai repede, de câteva săptămâni eh, asistăm la multă solidaritate în Uniunea Europeană între statele membre. De pildă, în anumite state membre, politicienii au lăsat impresia că state precum China și Rusia uh, dau mai mult ajutor statelor membre decât Uniunea Europeană. Cu toții ar trebui să scoatem în evidență că deja se dă dovadă de solidaritate cu personal medical, cu ventilatoare, cu echipament de protecție și cu miliarde de euro și împreună ar trebui să acționăm împotriva acestor știri, știri false care sunt promovate cu atâta succes de state din afara Uniunii Europene și ar trebui aici în Parlament să nu mai mai continuăm cu disputele din trecut. Unii cer un sprijin material fără condiții din partea altora, alții continuă cu ambițiile troicăi care au determinat uh, condițiile din ultima criză. Dacă toate instituțiile se pun de acord referitor la un plan de reconstrucție pentru Europa, atunci va fi o inițiativă comună unde nimeni nu va fi cel care dă tonul, nimănui nu se va impune nimic și ă, împreună vom reuși să ne punem de acord asupra unei căi comune, o cale comună fezabilă și rezonabilă pentru toată lumea, pentru ca măsurile Uh, naționale dintr-un anumit stat să nu contracareze inițiativele luate în alt stat membru. Și în al doilea rând, cred că trebuie să menținem măsurile de protecție pentru cetățenii noștri, însă în același timp să redăm cât se poate de multă libertate. Iată de ce, în acest sens, ar putea să fie utilă o aplicație și este important ca această aplicație să fie dezvoltată la nivel european, în armonie, ca um, ea să fie compatibilă în toate statele membre și să permită de apil de circulare la nivel transfrontalier. Dacă datele la ora actuală se stochează la nivel central, nu ar trebui să permitem uh, unor întreprinderi precum Apple sau Google să blocheze accesul la date, ci uh, instituțiile noastre europene, precum Comisia Europeană, de pildă, vor asigura cu siguranță mult mai bine protecția datelor. Vă mulțumesc, domnule Gaspari. Urmează pentru un minut și jumătate domnul Laruturu. Doamnă von der Leyen, aveți dreptate când spuneți că e nevoie de un adevărat plan Marshall dacă nu doriți ca Uniunea Europeană să cadă într-o criză mai gravă decât cea care a urmat după 1929. 4% din PIB-ul țărilor care au beneficiat de mai mulți ani um, în acest plan. Astăzi, planurile de redresare, dacă vor fi finanțate doar cu datorii, din datorii, atunci vor fi prea vulnerabile. Doar la nivel european, așadar, se pot găsi noi resurse. Să nu uităm ce a făcut Roosevelt când a ajuns la putere. Țara era într-o situație dificilă. Pentru a crea milioane de locuri de mii de locuri de muncă, s-a triplat bugetul federal. În câțiva ani, Roosevelt a triplat bugetul federal. Era un om solid, dorea un buget echilibrat și pentru a avea un buget echilibrat a creat resurse, un impozit federal pentru cei mai bogați. În primul an, desigur, nu, primit, nu s-au obținut rezultate și Roosevelt a acceptat datoriile și a creat obligațiuni pentru un număr de ani. Dar pe urmă lucrurile s-au echilibrat și bugetul de asemenea. Așa trebuie să procedăm și noi pentru a crea resurse noi. Impozitul pe beneficii când eram eu mic era de 45%. Astăzi a ajuns la 20%. Dividendele s-au dublat. Deci, Trebuie să creăm un uh, impozit european pe profit să punem uh, taxe mici pe tranzacțiile financiare și așa mai departe. Astăzi uh, se vorbește doar de CFM, de un buget general, dar trebuie să facem pași rapizi pe marginea pactului verde și pentru asta e nevoie de un plan Marshall pentru locuri de muncă. Doamnă uh, președinte a Comisiei, nu vă temeți, fiți un adevărat președinte Roosevelt, avem nevoie de un adevărat pact verde pentru locuri de muncă și ecologie. Mulțumesc, domnule Laruturu, și acum pentru două minute domnul Verhofstadt. Mulțumesc, domnule președinte. Voiam să transmit uh, doamnei președinte von der Leyen un mesaj, dar din păcate nu mai e de față. De ce voiam să-i transmit acest mesaj? Pentru că cred că, pe bună dreptate, a vorbit dumnea ei despre obligațiunile despre uh, sarcinile de care se achită oamenii din domeniul sănătății, medici, asistente. Dar ce facem noi politicienii. Le achităm de datoria noastră. Nu sunt chiar așa convins. Vorbim de câteva săptămâni de acest plan european, plan Marshall european. Dar întrebarea mea este următoarea. Ce mai așteaptă Comisia Europeană? De ce nu poate doamna președinte a Comisiei să vină înainte cu un plan de redresare și reconstrucție clar? La ce mai așteaptă? Așteaptă Consiliul European? păi atunci poate să aștepte mult și bine, vreo 8 ani de zile, pentru că noi încă nu suntem o uniune bancară autentică după această criză financiară care, cu care ne-am confruntat. Se joacă ping-pong. Nu s-au putut pune de acord, planul a fost trimis către Consiliul European, Consiliul European a trimis înapoi către Eurogrup, Acum câteva zile în Eurogrup nu s-a ajuns la un acord nici acolo și iarăși s-a, pactul acesta a ajuns în, uh, să fie trimis din nou la uh, Consiliul European. Aceasta este un joc de ping-pong. Comisia are dreptul la inițiativă legislativă să-și asume această răspundere și să facă ceva, să ia măsuri. Avem nevoie de un plan de miliarde de euro pentru reconstrucție și redresare nu garantat de statele membre, pentru că nu mai sunt bani, ci bazat pe noi resurse proprii. Este un moment istoric acesta pentru Comisia Europeană. Avem nevoie de un, o, um, o nouă inițiativă ne-am, ne confruntat la un moment dat cu o criză foarte mare, cu stagflație. Și atunci s-a lansat piața unică și am ieșit din criză. Același spirit de inițiativă, același leadership este necesar și acum. Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri, să acționeze și să nu aștepte deciziile Consiliului European, care nici nu vor veni în următoarele săptămâni. Vă mulțumesc, care cuvântul domnul Beck pentru 3 minute și jumătate. Domnule președinte, stimați colegi, Ludwig uh, al XVI-lea era la vânătoare atunci uh, când s-a uh, inițiat uh, atacul asupra Bastiliei. A fost uh, începutul Revoluției. Ludwig era la vânătoare, noi dezbatem. În ianuarie despre pactul ecologic european, uh, viitorul Europei și în februarie despre cel de-al treilea sec și drepturile omului în Madagascar. Uh, un uh, funcționar din uh, Madrid comenta în februarie că se aștepta doar la o, mână de infectație cu corona. Toate aceste chestiuni reprezintă un simptom colectiv al unei perturbări nevrotice în ceea ce privește autoafirmarea și fantazia de a tot putere a unui pacient inconștient. Criza corona arată cât se poate declar că Europa e bolnavă și din acest motiv susceptibilă la boli. Pe cap de locuitor, aici mor mai mulți oameni decât oriunde altundeva pe glob. Japonia, Taiwan, Corea de Sud, deși sunt, uh, au fost aproape de focarul de infecție, au intervenit rapid, au închis frontierele, au um, distribuit măști uh, și în acest fel pagubele economice au fost reduse și numărul deceselor la fel. Și Europa de Est a înregistrat puține decese deoarece Victor Orban și alții s-au ocupat de țara lor și de restul lumii. Europa Occidentală mm, a eșuat, în schimb, a ignorat avertizările, a închis prea târziu frontierele, nu a procurat echipament de protecție, ba chiar l-a distrus și mm, a adus netestați migranți mm, și lucrători sezorieni. Ministrii nu știu ce trebuie să facem. Toți însă știu un lucru, că avem nevoie de mai multă Europa. De ce? Deoarece și noi, ca Ludwig al XVI-lea, ignorăm avertizările și acumulăm tot mai multe datorii. Trebuie um, să ținem cont de politica de sănătate, de impozite, de um, asigurări pentru lucrători. De ce? Și de ce să facem împreună datorii, fiecare după propriile nevoi și fiecare ar trebui să răspundă după propria posibilitate. Până atunci însă BCE ar trebui să tipărească banii. Toate acestea sunt aberații. A armoniza nu înseamnă a optimiza, a socializa dat, datoriile, nu înseamnă a le reduce și a tipări bani nu înseamnă a deveni mai bogat. Cum dai faliment? Răspunsul lui Ernest uh, Hemingway a fost următorul, în două feluri. În primul rând, uh, treptat, după care brusc. Și cum redevii sănătos? nu alegând uh, boala și refugindu te în ea și aruncându-ne cu toții în prăpastie, ci ocupându-ne de ce avem fiecare în o grada proprie. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Becare, domnul, are cuvântul domnul Epping, o minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm despre eurobonduri. Eurogrupul deocamdată nu acționează. Nu vreau să dau vina pe oamenii din Franța, din Spania, din uh, uh, Italia. Îmi place de ei, însă vina revine eurozonei, pentru că Uh, eurozona ca atare e vinovată, domnule Verhofstadt. O monedă unică nu poate aduce o unitate. Să știți că asta e o iluzie. Dacă aduci diferiți oameni din diferite țări la oaltă cu o monedă unică, uh, istoria demonstrează că există diferențe și uh, evident că există consecințe, există dispute, uh, lipsă de acord între diferiți protagoniști. Domnule Verușta, spuneați că e nevoie de un fel de nou sistem de impozitare și de taxe la nivel european pentru resurse noi. Uh, dar uh, uh, uitați-vă și la ceea ce a spus chiar Adinaur, domnul Beck. Există o mare discrepanță între nordul și sudul Europei și nu cred că această discrepanță poate fi acoperită, această diferență mare. Și cred că zona euro e un fel de închisoare pentru unii. Primul ministru portughez a spus că țările de jos nu, par, nu mai participă la procesul decizional. Eu i-aș mulțumi pentru această sugestie primului ministru portughez, dar uitați-vă, datorii peste datorii peste datorii. E un fel de turn al Babilonului și ar trebui să punem capăt acestui lucru la un moment dat. Thanks, Presidente. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Wallace. COVID-19 cu siguranță a adus lumina asupra inegalităților sociale. Ce facem cu asta? Președinta van der Leyen a spus că trebuie să ne cerem scuze și să ne schimbăm comportamentul. Și lucrătorii noștri, eh, pompierii, eh, îngrijitorii, toți sunt cheie. Sunt cheie și știți foarte bine că au fost subplătiți și subapreciați ani de zile, doamna von der Leyen. Nu le mai putem întoarce înapoi, pentru că n-a fost bine. A fost doar liberalism. Neoliberalismul a atacat inima Europei. S-a aflat în miezul proiectului european și dacă e să continuăm așa, nu știu dacă vom ajunge la o soluție. S-a spus că e nevoie de corona bonduri. Dar întrebarea este, Germania și alte țări tot discută, tot discută, însă lumea merge mai departe. Trebuie să ne uităm la ce se întâmplă cu eurozona Zona cu moneda euro. Nu trebuie să fie în sprijinul țărilor celor mai puternice. Vrem ca zona euro să supraviețuiască, dar trebuie să se schimbe și să combată neoliberalismul. Rezoluția aceasta uh, e intitulată Lupta împotriva uh, coronavirusului și mă gândesc să știți că e vorba de propagandă. Să știți că nu mai, nu mai e nimeni uh, o mare vaccinat în sală. Vă mulțumesc, domnule Wallace. Are cuvântul pentru două minute, domnul Deli domnule președinte. Äh, kedves az európai dragi colegi în istoria uniunii europene n-am mai întâlnit o astfel de criză deci este o criză fără precedent care nu ocolește pe nimeni am fost obligați să ne schimbăm obiceiurile, să ne izolăm, să încetinim viața noastră socială, să fim departe de cei dragi, poate chiar de aceia care ar avea cea mai mare nevoie de noi în aceste clipe. Avem acum nevoie de o abordare europeană pentru a face față crizei COVID-19, însă se pare că nici măcar o situație atât de tragică, așa cum este aceasta, nu îi poate împiedica pe unii să atace guvernele naționale, să spună că își suspendă parlamentele, că sunt autocrate și așa mai departe. E o minciună în cazul Ungariei. Parlamentul ungar uh, funcționează la capacitatea deplină nu funcționează Parlamentul European la capacitate de plină. 90% din eurodeputați nu participă fizic la această uh, ședință și nu-și pot explica opiniile. Constituția maghiară conține dispoziții pe care noi le respectăm și facem tot ce putem pentru a ușura povara și presiunea pusă asupra economiei noastre. Am cerut un mandat legal din partea Parlamentului. Curtea Constituțională monitorizează uh, toate aceste acțiuni. Subiectul acesta nu ar trebui să fie acum pe ordinea de zi. Pe ordinea de zi ar trebui să fie criza COVID. Noi ar trebui să ne gândim la cum să îi ajutăm pe cei mai vulnerabili și țările cele mai vulnerabile cât mai rapid. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Are cuvântul pentru minut și jumătate doamna Regner. Mulțumesc foarte mult! Mulțumiri uh, tuturor acelora care, în tocmai ca sora lui Esther de Lange, combate această pandemie în primă linie. Le mulțumesc acelora care sunt prezenți la locul de muncă zi de zi și fac în acest fel um, ca noi să putem beneficia de cele necesare zi de zi. În măsură de 75% e vorba de femei, cei care sunt, cele care sunt active în aceste locuri de muncă relevante pentru sistem și adesea ignorate de acest sistem și sunt femei care, din cele care rămân acasă și care sunt expuse violenței domestice. Iată de ce avem nevoie de măsuri pragmatice, cu efect imediat, care pot fi puse în aplicare de îndată și care să protejeze femeile și copiii în, în fața uh, violenței domestice. Multe mm, uh, femei uh, sunt părinți individuali, se ocupă de copii, trebuie să gestioneze acest lucru împreună cu locul de muncă. Iată de ce este important uh, să răspundem acestor nevoi și să punem în aplicare măsuri adecvate. Această criză are un chip feminin. ONU a constatat că riscăm ca COVID-19 să șteargă progresele înregistrate în ceea ce privește egalitatea de gen. Iată, deci eu trebuie să fim cât se poate de atenți. După criza financiară am uh, salvat băncile, acum e nevoie să salvăm economia reală. Economia reală, lucrătorii, iată de ce euroobligațiunile sunt abia un început. E nevoie de coaziune reală și de idei de amploare. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Regner. Are cuvântul pentru două minute, doamna Pagasaur Tundua. Mulțumesc, domnule președinte. S-au cerut scuze. Bine, s-a vorbit despre oameni, despre victime. Bun, Așa și trebuia. Dar Parlamentul acesta al tuturor europenilor trebuie să vină astăzi cu răspunsuri, ceva indispensabil, pentru că altfel nu vom mai avea niciun fel de viitor pentru nimeni și rămânem uh, vulnerabili uh, și nu vom putea continua dacă vom fi izolați. În Uniunea Europeană uh, s-a renăscut după cenușa celui de-al doilea război mondial. Părinții noștri au pus la punct acest sistem, aceste instituții, acest Parlament și sunt anumite forțe care ar dori să beneficieze de vulnerabilitate securitatea noastră, dacă nu suntem uniți, dacă e să continuăm cu naționalismul, cu izolarea, dacă e să-i ascultăm pe fanatici, trebuie să cerem Parlamentul trebuie să ceară să se utilizeze fiecare mecanism care există care să ne permită să depășim criza sanitară și să depășim uh, situația grea cu care se confruntă familiile. Nu putem să precupețim eforturi pentru a ajuta pe cetățeni, pentru a salva vieți mai întâi, pentru a salva locuri de muncă, libertăți fundamentale și pentru a salva uh, viitorul tinerilor. Doamna comisar ne-a prezentat măsuri. Bun, un acord al Eurogrupului ar fi bine, dar nu e suficient. Nu e suficient pentru a face față a ceea ce ne așteaptă ca urmare a consecinței acestor crize. De aceea avem nevoie de un plan masiv de redresare economică, un plan care să fie finanțat cu instrumente care, să, care există deja, dar de asemenea avem nevoie și de acele eurobonduri de redresare economică. Ar trebui să fie, uh, să știți, un moment istoric și nu ne putem permite să nu fim la înălțime. Cu siguranță, acum trebuie să acționăm și să acționăm în așa fel încât Europa să uh, uh, se reformeze și împreună trebuie să investim cu toții în viitorul nostru, pentru că părinții și bunicii noștri care au edificat aceste instituții și fără de, instituții și fără de care noi astăzi am, uh, am, am fi cu totul pierduți, e bine, acești oameni în vârstă acum mor. Tocmai de aceea noi trebuie să ne unim ca să nu se mai întâmple niciodată așa ceva, în așa fel încât să nu mai avem nevoie pe viitor să aducem omagii eroilor și să avem motive de plâns. Mulțumesc! Vielen Dank, Frau Vă mulțumesc foarte mult, doamna Pagasa Urtundua. Urmează pentru un minut domnul Goiking. Vă mulțumesc foarte mult. Înainte de toate, vreau să scot în evidență că gândurile mele sunt alături de nenumărații care își uh, oferă ajutorul, nenumărate persoane care își oferă ajutorul în uh, această criză. În ce privește rezoluția de astăzi, eu voi vota împotrivă și din motive foarte simple. Mă gândesc la Polonia, alegerile prezidențiale, um, Ungaria, avortul. Sunt subiecte care nu au nimic de a face cu uh, situația actuală. Noi avem nevoie de un instrument care să combată criza corona, nimic altceva. Toate celelalte nu sunt importante, pot fi abordate ulterior, pot fi discutate, dezvoltate dezbătute de altfel, vă atrag atenția, nu trebuie să privim înapoi, ci trebuie să privim înainte. Într-o situație de criză trebuie să privim înainte cum putem finanța, cum putem consolida, care sunt elementele de care are nevoie societatea noastră pentru a deveni mai puternică. Iată, de pildă, ar trebui să introducem aici o alocație pentru copii, garanția pentru copii de care vorbea doamna von der Leyen. Cum putem întări puterea de cumpărare, cum putem da direct bani oamenilor, pentru că familiile din Europa au nevoie urgentă de bani. Iată de ce fac apel la dumneavoastră pentru a ține cont de toate acestea. Din păcate, un minut e prea puțin timp. Mulțumesc foarte mult, domnule Goiking. Nu noi am impus acest, uh, această limită de un minut, ci grupul dumneavoastră. Vă atrag atenția. Urmează doamna Pereira, două minute. Obrigada, senhor presidente. Senhoras... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, Acum scriem o pagină de istorie pe care în viitor copiii și nepoții noștri o vor studia. În acest moment, continentul european pare tare fragil și vulnerabil. Afectat fiind de naționalism, care va fi așadar uh, moștenirea noastră pe care o vom lăsa după noi? Uh, o Europa divizată, un club pentru țările nordice, țările baltice, țările slave, cele mediteraneene? Nu! Avem provocări globale. Virusul acesta a trecut frontierele fără probleme. Ne punem întrebări uh, în legătură cu legăturile noastre tradiționale cu Statele Unite. Am suferit o adevărată amenințare din partea Chinei. De ce nu putem însă să ne adunăm forțele într-o lume care se confruntă cu o incertitudine atât de marcată? Tot ce putem oferi ca răspuns este această divizare uh, Papa Francisc a spus foarte corect că ne aflăm cu toții în aceeași barcă. Și individualismul nu ne poate salva. De unii singuri suntem vulnerabili. Dacă suntem doar crenguțe, acestea sunt vulnerabile, dar atunci când împreună suntem un copac, putem rezista oricărei furtuni. Trebuie să ne ocupăm de tineri, de cei în vârstă, de șomeri, de oamenii care trebuie să muncească pentru a-și continua uh, întreprinderile, pentru a-și continua activitatea și pentru a-și ține întreprinderile în viață. Să nu permitem ca Europa să devină încă o victimă a acestei crize. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Pereira, și acum domnul Silva Pereira, vă rog. Cu microfon. Mulțumesc, domnule președinte. Am văzut că economia europeană e marcată de o anxietate profundă, ca și când uh, din toate părțile ne-ar fi lovit un tsunami. Vedem că acum avem înainte doar uh, vârful icebergului, semnele timpurii ale unei crize uriașe și pentru locurile de muncă și pentru întreprinderi. Dacă nu luăm măsuri acum, cu hotărâre și uh, măsuri puternice, vom fi afectați mult mai puternic. Trebuie să adoptăm o rezoluție comună. Și mesajul este foarte clar și pentru Comisie și pentru Consiliu, dar nu numai, și pentru guvernele minoritare care sau minoritate minoritatea guvernelor care blochează acest efort de solidaritate. Avem nevoie de un plan de redresare pentru economie și e necesar ca acest plan să fie finanțat corespunzător. Tocmai de aceea avem nevoie de un cadru financiar multianual care să nu fie afectat de tăieri, ci, de creșt, ci să, să fie uh, marcat de creșteri. Uh, să folosim aceste obligațiuni de redresare emise de uh, Banca Centrală Europeană ca să putem să ne redresăm și să nu intrăm așa într-o nouă criză. Egoismele naționale nu trebuie să stea în calea progresului european. Eu sunt de partea oamenilor și vreau să lucrez pentru ei. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Silva Pereira. Are cuvântul domnul Knotek, două minute. Uh, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Șefcoviș, că sunteți astăzi alături de noi. Încă de la bun început vreau să-mi exprim un, uh, respectul pentru toți cei care contribuie la rezolvarea acestei situații dificile. În prima parte a intervenției mele aș dori să sprijin uh, pachetul pregătit de către comisie ca și răspuns față de COVID. A fost pregătit repede și ținând seama de recomandările Parlamentului nostru și la final vom avea măsuri care vor veni în întâmpinarea nevoilor cetățenilor noștri. Vă mulțumesc pentru această cooperare foarte bună. În a doua parte a intervenției vreau să vă atrag atenția asupra a două aspecte legate de COVID parte din sectorul energetic și industrial se află acum într-o situație de risc de existențial și, în același timp, trebuie să facă față efectelor negative din cauza COVID, uh, crizei COVID-ului, mai ales în acele regiuni în care uh, economia depinde mult de cărbune și turism. Industria și sectorul energetic trebuie să supraviețuiască în așa fel încât să poată face față viitorului, să treacă printr-o perioadă de tranziție. Așa că vă încurajez să veniți cu o suspendare uh, temporară a uh, uh sistemului de certificate cu emisii, uh, în așa fel încât să evităm o sporire a sărăciei energetice în Europa și să permitem acelor regiuni uh, cele mai afectate să facă față. Trebuie ca situația să rămână sub control și dacă reușiți, vă vom respecta. Și vreau să vă atrag atenția și asupra unui alt sector care combina medicină și turism, care are un potențial imens pentru a îmbunătăți sănătatea uh, cetățenilor, mai ales în acest context post-COVID. Uh, acest sector se află și el acum într-o situație dificilă și are nevoie de sprijin rapid. Așa că tot ceea ce poate oferi Comisia ca și sprijin va fi binevenit. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult colegului Tcnotec și urmează acum colegul Fidanța. Da Mulțumesc, domnule președinte. Nu vom ieși din această criză cu lacrimi de crocodil, declarând uh, bune intenții referitor la ce să facem în continuare, ci dând dovadă de o capacitate de a răspunde de îndată, lucru care a lipsit la începutul crizei, când se credea că această boală e doar o problemă italiană. E nevoie de deblocarea fondurilor structurale. BCE, după ce a sabotat în mod rușinos bursa italiană, și își face treaba, mai bine mai târziu decât niciodată. În vederea viitorului Consiliu, spunem, atât fondul pentru reconstrucție cât și uh, finanțare de la BEI. Nu uh, avem încredere în alte propuneri. Pactul Ecologic European, nu vom accepta noi uh, obligațiuni de caracter ecologic pentru întreprinderile noastre, ci doar investiții necesare. Și vă cerem să redeschidem frontierele, pentru că în timp ce cetățenii rămân acasă, e inacceptabil ca ONG-urile să continue să se plimbe de bunăvoie prin Mediterană. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Peters, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Astăzi Europa se confruntă cu cea mai mare criză de după al doilea război mondial. În fiecare zi mii de oameni mor în spitale, în aziluri, în, uh, sau izolați acasă. Și oamenii nu înțeleg că anumite state membre nu dau dovadă, nu mai dau dovadă de solidaritate și că Uniunea Europeană nu a fost în măsură să acționeze eficient. Ei bine, Parlamentul nostru astăzi și mâine va fi în măsură să demonstreze europenilor în mod foarte clar că împreună putem face față acestei crize. Tocmai de aceea e foarte important să avem această rezoluție comună care să obțină o majoritate cât mai largă cu putință pentru a fi votată. Înțelegem care este miza rezoluției și, mai mult decât oricând, trebuie să gestionăm această criză cu toții la oaltă și să luăm măsurile ce se impun în sistemele noastre de sănătate. Trebuie să îi ajutăm pe lucrătorii noștri, IMM-urile, industria, să-i putem susține în aceste vremuri dificile și trebuie să dăm dovadă de uh, uh fermitate. Avem nevoie de acele, uh, acele bonds uh, pentru a face față la nivel economic situației de criză și, mai mult decât atât, trebuie să lucrăm și pe pactul ecologic, dar în același timp avem nevoie de economie circulară, de pact industrial, avem nevoie de uh, agricultură și turism durabil. Eu am speranța, dragi colegi, domnule președinte, că dezbaterea noastră și votul nostru cu amendamente va fi măsură să îmbunătățească uh, rezoluția și să fie votată. Apoi, Comisia și Consiliul vor trebui să și implementeze acest lucru în slujba noastră a tuturor a cetățenilor europeni. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Peters. Urmează pentru un minut și jumătate doamna Spurek. nadal musimy przypominać że prawa człowieka są fundamentem naszej wspólnoty fundamentem którego nie. trebuie să fim atenți la faptul că valorile europene sunt fundamentul acesteia pe care nu le putem, uh, nu-l putem ignora în această perioadă de criză. Trebuie să ne gândim la întreprinderi, la locurile de muncă. Uh, lucrătorii din domeniul sănătății lucrează cu mult curaj pentru a combate această criză, uneori cu mijloace foarte puține. Însă în statele membre se ocupă de, guvernele statelor membre se ocupă de încălcarea drepturilor omului. Uh, domnul Victor Orban, um, Kaczynski, În Polonia se um, uh, combat anticoncepționalele moderne, se luptă împotriva educației sexuale. Ceea ce se întâmplă în Polonia ne arată că drepturile femeilor și drepturile LGBTI trebuie să fie o prioritate a Uniunii Europene. Nu putem ignora această problemă, pentru că egalitatea de drepturi înseamnă că drepturile trebuie să le aparțină tuturor nu putem să acceptăm uh, situația aceasta de discriminare împotriva femeilor prin interzicerea avorturilor. Mai ales femeile din zonele rurale, mai ales femeile sărace. Deci, Drepturile trebuie să fie aceleași pentru toți, indiferent de unde locuiești, indiferent dacă locuiești la Budapesta, la Stockholm sau la Barcelona. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul Pusilaru pentru două minute. Uh, thank you, Chair. <clears throat> Vă mulțumesc, domnule președinte. La ora actuală vorbim uh, de solidaritate și, din păcate, principiul solidarității cere, ne cere să dovedim că e mai mult decât un exercițiu retoric, că reflectă dorința de a avea grijă unii de ceilalți. Dăm dovadă de solidaritate în comunitățile noastre mici de acasă, avem nevoie de solidaritate între diferitele regiuni ale țărilor noastre și avem nevoie de solidaritate între statele Uniunii Europene. Iar acest exercițiu legat de solidaritate se înscrie în însăși natura Uniunii Europene, face parte din valorile care ne definesc. Această criză ne afectează pe toți dar nu avem cu toții la dispoziție șanse și instrumente egale de a răspunde la provocările acestei crize. Spun asta deoarece 22% din populația Uniunii Europene este expusă riscului sărăciei și excluziunii sociale. 25%, unul din patru, dacă vorbim de copii din Uniunea Europeană. Actuala criză îi va afecta pe toți cetățenii din Uniunea Europeană dar afectează îndeosebi acele persoane care adesea sunt invizibile în societatea noastră. Distanțarea socială nu e o alternativă în casele suprapopulate și în comunitățile sărace, iar această criză nu va face altceva decât să uh, agraveze și mai mult uh, nivelul de sărăcie, îi uh, va expune unor riscuri sporite pe aceste persoane care deja sunt expuse riscului sărăciei și bolilor. Avem nevoie de resurse suplimentare la nivel european pentru a face față acestei epidemii. Vom vota în Parlament uh, amendamentele propuse de Comisia Europeană la regulamentul 263 referitor la fondul pentru a ajuta persoanele cel mai defavorizate. Modificările propuse vor imprima mai multă flexibilitate, permițând o rată de cofinanțare de până 100% și vor reduce birocrația. Toate aceste măsuri fac parte dintr-un răspuns uh, în timp util pe care trebuie să-l transmitem cetățenilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Păslaru. Urmează domnul Ros, un minut. De coronacrisis maakt vele slachtoffers. Mulțumesc, domnule președinte. Criza virusului corona va avea foarte multe victime și riscă să dezmembreze economia noastră. Și nu uitați că avem în uh, Uniunea Europeană o agenție, Agenția Europeană pentru uh, Protecția Medicală și, dacă vă amintiți, uh, nu cu mult timp în urmă, această agenție a spus că impactul coronavirus va fi imens și că o răspândire mondială va fi mai mult decât posibilă dar uh, statele membre nu au luat niciun fel de măsuri de prevenire, iar uh, s-a văzut, riscul a fost foarte ridicat, iar uh, ACDC în, încă de la bun început a contactat, în începutul crizei a contactat Comisia Europeană, dar nu au fost luate măsurile ce se impuneau, spre exemplu, o închidere imediată a frontierelor regiunilor afectate, nu au fost testați pasagerii care soțeau, nu s-au luat măsuri așa cum ar fi trebuit în Italia, Italia s-au văzut, consecințele au fost un adevărat dezastru. Așa că... L-aș ruga pe comisarul Staligatis, care s-a ocupat de acest lucru, să-și asume răspunderea ce îi revine. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Care cuvântul pentru două minute, domnul Hansen. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. COVID-19 este o catastrofă umană, economică, socială de o amploare fără precedent pentru mulți dintre noi. Dincolo de suferința provocată de acest virus uh, în lumea întreagă, Eh, se prevede și o criză financiară cea mai gravă de după de, de Marea Depresie. Se, prevăd eh, scăderi de între 13 și 30% ale burselor. Peste tot în lume s-au instituit măsuri restrictive pentru comerț, ceea ce eh, amenință să răstoarne lanțul valoric internațional. Pe termen scurt, unele măsuri erau necesare pentru a ne asigura că medicamentele și echipamentele de protecție merg acolo unde eh, chiar este necesar. Însă, pe termen lung, ar fi absurd să ne înarmăm cu măsuri protecționiste pentru a lupta împotriva acestui virus sau oricărei alte epidemii viitoare. Dacă vrem ca economia globală să iasă din stare de urgență cât mai rapid, e nevoie de remedii. Dacă punem comerțul în carantină, vom priva țări întregi de beneficiile economiei lor, de uh, avantajele acestora uh, într-un moment în care au cea mai mare nevoie de ele. Stocuri strategice, diversificarea lanțurilor de aprovizionare, acestea ar trebui să fie cuvintele de ordine. În codul genetic al Uniunii Europene este apărarea unei soluții multilaterale de cooperare. Trebuie așadar să extindem la acolo OMC privind tarifele vamale în sectorul farmaceutic pentru a viza și a cuprinde uh, mai multe produse și mai multe țări. Doar în felul acesta putem să învingem acest virus. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Hansen. Urmează doamna Arena pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă această pandemie e o catastrofă pentru victimele directe ale acestui virus, va fi catastrofală și pentru toți ceilalți cetățeni europeni, mai ales cei mai vulnerabili. Doamna von der Leyen a spus, într-adevăr, s-au făcut deja eforturi considerabile din partea Europei datorită inițiativei sale și datorită și sprijinului nostru. Dar dânsa spunea deja că va trebui să facem și mai mult. Eu aș spune că ar trebui să facem un pic diferit diferit, să facem mai multe cu un buget mai ambițios și să facem mai multe prin punerea împreună a datoriilor, lucru necesar pentru a face față șocului economic și social. Și cuvântul cheie, toată lumea a spus acest lucru astăzi, e solidaritatea. Eu aș spune că ar trebui să uh, comparăm solidaritatea și austeritatea. Știm foarte bine că instrumentul cel mai bun de solidaritate reprezintă sistemul nostru de asigurări sociale. Sunt servicii publice, concertarea publică pentru a determina nivelul salariilor, care duce la o redistribuire corectă a veniturilor. Toate aceste lucruri au fost subminate de austeritate în ultima vreme, așa că va trebui să schimbăm acest lucru. Solidaritatea europeană se poate exprima de asemenea și printr-o fiscalitate europeană care să fie mai justă, mai echitabilă. Trebuie să punem capăt concurenței fiscale care a golit vistieriile statelor europene. De asemenea, trebuie să avem o solidaritate extraeuropeană, pentru că e adevărat că dacă pandemia aceasta e catastrofală pentru cetățenii noștri, să știți că e catastrofală și pentru celelalte continente. Va fi dramatică pentru Africa. Eventual ne-am putea gândi la ideea anulării datoriei continentului african și ar trebui în acest sens să facem eforturi pentru a evita orice evaziune fiscală. Este de datoria noastră să facem acest lucru. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Arena. Urmează doamna Mețola pentru două minute. Vă mulțumesc! Acest virus nu cunoaște frontiere, dar cunoaște eroi, doctorii, medici, asistentele, oamenii de știință, cercetătorii, personalul de curățenie, șoferii de camioane și cei care pun alimentele pe rafturi în magazin. Aceștia sunt adevărați eroi. În cuvintele președintelui German Steinmeier, nu e un război, este o încercare pentru omenire și pentru spiritul nostru. Această pandemie nu ar trebui să scoată în evidență slăbiciunile Europei, ci să atragă atenția asupra punctelor noastre forte. Statele membre au reacționat mai încet decât trebuia, dar uh, și-au arătat solidaritatea, de pildă medicii români care au mers în Italia, echipament din Lituania trimis în Spania, uh, designer din Malta care costă acum măști chirurgicale prin intermediul procedurilor comune de achiziție, și cele mai mici state membre au reușit să uh, achiziționeze echipamentul medical necesar. Trebuie să extindem această procedură și pentru vaccinuri. Pachetul economic european a fost de ajutor pentru milioane de cetățeni, dar există în continuare oameni care au căzut printre crăpături și nu au beneficiat de ajutor. Trebuie să ne ocupăm și de ei. În cele din urmă, pandemia COVID-19 plutește deasupra crizei din Mediterană. Vedem cum tot mai multe nave pleacă din Libia pentru a rămâne apoi blocate în larg, neputând debarca. E nevoie de o abordare europeană coerentă. Solidaritatea e crucială. Trebuie să salvăm vieți și nu putem lăsa statele din prima linie, precum Grecia, Italia și Malta, singure. E o criză în care Europa trebuie să-și arate adevăratul chip și trebuie să fim la înălțimea așteptărilor, pentru că suntem cu toții în aceeași barcă și doar la oaltă vom reuși să găsim și soluția. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Metzola. Are cuvântul pentru un minut și jumătate domnul Ronai. Vielen Herr Präsident. Egy éve korábban azt mondtam, hogy létre kell hozni az Mulțumesc, domnule președinte. Acum un an spuneam că trebuie să creăm Statele Unite ale Europei pentru că Europa și lumea se confruntă cu provocări globale și la aceste provocări globale nu putem răspunde decât împreună, în unitate. Și iată că acum trăim această tragedie și a fost necesară această tragedie ca să putem înțelege că uh, crizele nu se opresc la frontiere. Trebuie să gestionăm împreună criza aceasta. Trebuie să vedem care sunt domeniile în care cooperarea trebuie să fie întărită pentru a-i putea ajuta pe cetățenii europeni. Putem vedea foarte bine că statele membre pot manifesta solidaritate iar Uniunea Europeană poate, mobiliza, poate să-și mobilizeze resursele pentru a ușura uh, presiunea pusă asupra sectorului economic. Însă unele state membre fac abuz de putere. De exemplu, Victor Orban, știți foarte bine ce a făcut în Ungaria, și-a asumat acum puterea de a lua orice decizie, chiar și decizii care n-au nicio legătură cu uh, situația de urgență creată de acest virus. El refuză soluțiile internaționale pentru combaterea acestei crize COVID și îi lasă fără niciun ajutor pe cei care și-au pierdut locurile de muncă. Cetățenii trebuie protejați împotriva pagubelor suferite și împotriva eventualelor viitoare pagube. Trebuie să-i protejăm, deci, pe cetățenii noștri europeni. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul, doamna Vais, două minute. Vielen Dank. Når lungerne de angrebes af er en aggressiv virus i... Mulțumesc, domnule președinte. Iată că plămânii noștri sunt atacați de un virus agresiv și organismul nu e suficient de puternic. Atunci persoana respectivă moare și învățăm de pe urma COVID-19, ului învățăm că întreprinderile europene ar trebui să fie măsură să lucreze împreună, în așa fel încât să oferim o șansă în plus tuturor. Însă plămânii acestei crize sunt și plămânii noștri. Și o comparație valabilă pe care o putem extinde și către plămânii naturii, a mediului înconjurător. Avem nevoie de o inimă puternică, în așa fel încât funcțiile vitale să fie asigurate. Mă gândesc la ocupare, mă gândesc la situația gospodăriilor. Avem nevoie de o inimă puternică care să ne permită schimburi uh, să ne permită să finanțăm cercetarea, să finanțăm obținerea de medicamente de care avem nevoie. Europa are nevoie de o astfel de inimă care să poată instaura ceea ce este necesar atât pentru mediu cât și pentru noi. Indiferent care ar fi, va fi rezultatul acestei crize, nu trebuie să uităm obiectivele pe care vrem să ne le asumăm în materie de emisii de CO2 pentru anul 2050. Trebuie să creăm condițiile necesare pentru a obține o piață internă care ne va proteja, care, va proteja această inimă ce va putea să bată în continuare puternic, chiar și în perioada de criză, fără niciun fel de restricție. Doar astfel vom fi în măsură să avem soluții și inițiative care să fie în slujba mediului, în slujba Europei și din care restul lumii să se poată inspira, în așa fel încât să învățăm unii de la alții. Eu cred că vom fi în măsură să avem grijă unii de alții și să avem grijă de această inimă care bate pentru Europa și anume piața internă. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Weiss. Are cuvântul doamna Piciernu pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Nimic, nimic nu va mai fi ca până acum. Știm cu toții acest lucru nimic nu va mai fi ca înainte și acest lucru se va aplica tuturora oriunde pe glob. Așadar, aici și acum a venit clipa să ne întrebăm dacă și pentru Europa și pentru acest mare vis care s-a născut din ruinele celui de-al doilea război mondial, lucrurile vor fi ca până acum. Vorbim de solidaritate, dragi colegi. De ce solidaritate vorbim? Solidaritatea va fi steaua sub care se va naște noua Europa. Eu cred că va fi marele element important, dar să arătăm foarte clar că nu vorbim de o solidaritate a celui mai puternic față de cel mai vulnerabil. Nu de asta vorbim. În viitorul apropiat nimeni nu va fi suficient de puternic pentru a se descurca singur. Așa că trebuie să vorbim de solidaritatea care va trebui să unească toate instituțiile noastre, toate statele membre pentru a depăși o criză care riscă să zguduie toate economiile noastre, să afecteze toate libertățile și drepturile noastre sociale. Iată despre ce vorbim. E nevoie de curaj, prin urmare. E nevoie de orice instrument posibil, orice instrument nou, inedit, pe care curajul și caracterul urgent al situației uh, îl sugerează. Și dacă nu avem curaj, cel puțin uh, atunci, clar, domnule președinte, nimic nu va mai fi ca până acum. Mulțumesc, doamnă Picierno. Urmează pentru minut și jumătate domnul Schwab. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi și colegi. S-au spus deja foarte mult, așa că vreau să încep cu cele spuse adineori de colega Picerno. Nimic nu va mai fi ca până acum, da, e adevărat, mai ales după această criză corona. Iată de ce și dezbaterile pe care le poartă statele membre și pe care le purtăm aici ar trebui să se schimbe, ar trebui să ne concentrăm mai mult pe soluții și să nu tot dezbatem vechi probleme. Iată de ce este important ca rezoluția de astăzi să se concentreze pe două puncte importante importante. În primul rând, pe solidaritatea între statele membre și, în al doilea rând, pe chestiunea următoare, cum putem ieși împreună din această criză. Vreau să um, abordez două exemple. În primul rând, um, în introducerea dumneiei, doamna von der Leyen spunea că este important să readucem piața unică și piața unică nu poate fi refăcută prin propunerile prezentate de Comisia Europeană săptămâna trecută și uh, după aceea la fiecare ocazie posibilă spune statele membre ar trebui să se ocupe de fiecare dată când apare o problemă economică um, se contactează răspunzătorii din statele membre. Am văzut acest lucru și în sectorul turismului, um, în pachetele de călătorii. Comisia spune că e răspunderea statelor membre, iar Comisia, uh, statele membre, îmi cer scuze, cer în cele din urmă asistență și nu se ajunge la o soluție uniformă, precum și-ar fi dorit Comisia. Iată de ce, dacă Comisia dorește să mențină unitatea pieței unice, trebuie să-și asume răspunderile. În ceea ce privește dispozitivele medicale, am arătat acest lucru. Cred că avem nevoie de o relansare comună după criză, iată de ce e important să asigurăm împreună ieșirea din carantină și uh, gestionarea datelor referitoare la contagieri. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Schwab. Are cuvântul doamna Ionceva pentru minut și jumătate. Thank you, Chair. We... Mulțumesc, Domnule președinte, salutăm eforturile Comisiei de a oferi un răspuns coordonat la această pandemie, dar Trebuie să facem mult mai mult decât atât. E nevoie de un leadership european puternic, de con măsuri concrete din partea Comisiei pentru a ne reconstrui societățile și economia. V-aș atrage atenția asupra două lucruri. Schengen, statul de drept și libertatea de exprimare. Cât privește frontierele, iarăși am eșuat. Protejarea frontierelor a fost mai importantă decât protejarea cetățenilor europeni și a drepturilor acestora. Cum să închizi frontierele fără o strategie coordonată? A, așa nu se poate rezolva niciun fel de problemă. Pe de altă parte, această criză nu trebuie să ducă la eliminarea drepturilor uh, noastre fundamentale. Oamenii nu trebuie să aibă de ales între sănătate sau uh, uh, drepturile fundamentale. În Consiliu trebuie pus, puse lucrurilor pe nume și trebuie rezolvate problemele împreună apropo de problema încălcării statului de drept. Libertatea de exprimare nu trebuie încălcată. În unele state europene, oamenii sunt uh, uh, urmăriți în justiție pentru că se exprimă în public. Asta se întâmplă, de exemplu, în Bulgaria, dar nu numai. Dragi colegi, trebuie să acționăm acum. Ca state membre, trebuie să supraviețuim împreună acestei crize pentru a putea salva Europa. Mulțumesc, are cuvântul pentru minut și jumătate, doamna Spirachi. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar efovi doamnelor și domnilor, stimați colegi. În această criză sunt două elemente de importanță, de importanță istorică. Mai întâi, modul în care ne propunem să ieșim din ea. Planul Marshall, de care vorbea doamna președinte von der Leyen astăzi, trebuie să înceapă să fie pus în aplicare. La ce se așteaptă Comisia Europeană atunci când se gândește să meargă mai departe și să ceară măsuri și statelor membre? Măsurile de reconstrucție trebuie să fie combinate cu mijloacele necesare, coordonate, pentru ca societățile noastre să poată beneficia de mai multe lichidități. Numai dacă vom consolida prezența Uniunii Europene, vom putea să-i asistăm pe cetățenii noștri în aceste vremuri dificile. Și în aceste vremuri dificile, țări ca Grecia, țara mea, au uh, arătat că, mm, beneficiind de un uh, lider și puternic din partea primului nostru ministru, domnul Mitsotakis, se pot obține rezultate bune. Avem nevoie de sprijin european, nu un memorandum nu altele asemenea, ci măsuri concrete. După această criză vom avea un nou model care trebuie să se bazeze pe uh, foaia de parcurs a pactului ecologic cu investiții în economia digitală și economia verde și în transformarea digitală, în tranziția digitală. În prezent uh, parcurgem o criză ne confruntăm cu o mulțime de probleme. Important este însă să tragem învățămintele necesare din această criză internațională. Mulțumesc. care cuvântul pentru minut și jumătate, domnul Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Ne confruntăm cu o criză sanitară fără precedent în generația noastră, care va avea consecințe devastatoare asupra economiei și asupra societății. Și acum iată că ne aflăm față în față cu oglinda și multor europeni nu le-a plăcut deloc ce s-a văzut despre noi înșine. Și după discuții un pic rușinoase, iată că s-a ajuns la un prim pas din partea Eurogrupului. Acum Parlamentul European, într-o soluție, într-o rezoluție comună, vine cu un pachet complet și ambițios pentru Consiliul care se va întruni săptămâna viitoare. Iar mesajul este fără echivoc. Europa nu se mai poate juca cu viitorul ei ci până la urmă se va juca cu suprapropria sa supraviețuire în felul în care va uh, gestiona această criză. Iar supraviețuirea noastră viitoare va depinde de posibilitatea noastră, capacitatea noastră de a avea un adevărat plan pentru economia acestui continent. Un plan de redresare cu datorii comune, pentru că vrem un viitor comun, uh, dacă tot vorbim de viitor. Un plan de redresare, de recuperare ecologic, inclusiv durabil, în așa fel încât să avem o economie durabilă. Și ca întotdeauna, uh, inamicul Pericol nostru cel mai mare suntem noi înșine. Egoismul național